cu rezoluție în prezența doamnei Ashton în legătură cu politica Uniunii Europene cu privire la China. Vă mulțumesc, domnule Combendit. Vă rog să ridicați această problemă la conferința președinților. Ca președinte al grupului dumneavoastră politic, aveți această oportunitate. Vă mulțumesc. Trecem atunci la primul punct de pe ordinea de zi de astăzi, dezbatere comună, raportul Băncii Centrale Europene pe 2009 și cursurile de schimb valutar. De schimb valutar. Avem raportul Burkhard Balz în legătură cu raportul anual 2009, pe 2009 al BCE și o declarație a Comisiei în legătură cu cele mai recente evoluții din domeniul cursurilor de schimb. Și, stimați colegi, am o cerere. Dacă ne părăsiți, vă rog să părăsiți sala cât mai repede. Eu aș prefera să rămâneți, dar lăsați-ne oricum posibilitatea să discutăm acest punct extrem de important. Dear colleagues, Stimați colegi, v-aș ruga să ocupați loc pentru a începe dezbaterea. Daniel Combendit și colegii săi, vă rog, încheiați conversațiile. It's very difficult to start. Okay. Our rapporteur. Are cuvântul acum raportorul, domnul Burkhard Balz. Aveți cuvântul. Domnul Balt. Sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Doamnelor și domnilor. Știu că s-a cerut să se facă liniște în sală și sper și eu ca dumneavoastră să dați curs acestei chemări. Cum în ceea ce privește performanța Băncii Centrale Europene în 2009, o perioadă cu mari transformări economice și financiare. Știți că această criză a început ca fiind o criză financiară, după care a devenit o criză economică. Activitatea economică s-a redus peste tot, cheltuielile sociale au scăzut, datoriile de la bugetele publice de asemenea au crescut. Această îndatorare din ce în ce mai mare e prezentă peste tot în Uniunea Europeană, iar multe guverne au trebuit să aplice pachete măsuri de austeritate, care au fost mai mult decât necesare, însă în același timp să nu uităm că este limitată și capacitatea guvernelor. În cel de-al doilea semestru din 2010, economia a început să se redreseze, Însă, acum vedem că ar putea exista și încă o criză privind uh, datoria publică. Deci nu s-a soluționat uh, problema datoriilor suverane și de aceea sunt de acord cu domnul Van Rompuy, care a spus că nu avem cum să punem capăt monedei euro. Raportul meu se referă însă doar la anul 2009. Putem spune că Banca Centrală Europeană a adoptat măsurile necesare la înălțimea provocărilor, măsuri care au avut un succes rezonabil și au evitat falimentul multor instituții. Însă lichiditățile care au fost puse la dispoziția băncilor nu au ajuns de fiecare dată în economia reală, deci nu s-a profitat pe deplin de aceste fonduri deblocate. Să nu uităm că au fost niște măsuri excepționale, măsuri care vor trebui eliminate treptat. În Grecia și în alte țări a fost nevoie de astfel de măsuri și s-a văzut care sunt uh, punctele forte pe care le are Uniunea Monetară. Vedem acum că și o altă țară se confruntă cu astfel de probleme, și anume Irlanda și trebuie să facem tot posibilul pentru ca criteriile din pactul de stabilitate să fie respectate. Avem nevoie de un mai mare echilibru în uh, Uniunea Economică și Monetară între politicile din diferitele state membre. Și asta pentru a încerca o echilibrare per în zona euro. Pentru acest lucru însă e nevoie de niște mecanisme necesare pentru a gestiona criza. Și de asemenea trebuie soluționate problemele existente pentru a preîntâmpina alte crize. E nevoie de un cadru de reglementare tocmai pentru a consolida zona euro. Și aici e crucială independența băncii centrale europene. Vorbim aici de guvernarea uh, care se impune și vorbim de asemenea și de Consiliul pentru Risc Sistemic. Eu unul sunt convins că zona euro poate ieși mai puternică din această criză, însă pentru asta, în, următorile, în următoarele luni, trebuie să tragem învățămintele care se impun. E o mare provocare pentru Uniunea Europeană, e drept, însă până acum am demonstrat că împreună putem să facem față problemelor și cred că același lucru se poate întâmpla și cu această criză. Acum ar vrea să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru modul plăcut în care am lucrat. Știu că nu a fost uh, ușor și de aceea țin să subliniez, subliniez acest lucru. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută, domnule Bals. Îi urăm bun venit uh, la Parlamentul European domnului Jean-Claude Trichet, președintele Băncii Centrale Europene. Aveți cuvântul, domnule Trichet. Merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Stimați membri ai Parlamentului, domnule Balț, domnilor și domnilor, membri ai Parlamentului European, am onoarea să vă prezint, așa cum prevede tratatul, raportul anual pe 2009 al Băncii Centrale Europene. Calendarul nostru a fost un pic uh, bulversat din cauza alegerilor europene și de aceea raportul precedent l-am prezentat în martie anul acesta, deci este a doua oară în acest an când vorbesc în fața Parlamentului. Permiteți-mi în primul rând să mă bucur de susținerea exprimată încă o dată prin propunerea de rezoluție a Parlamentului European în favoarea unor audieri regulate în Comisia Econ și, mai general, în favoarea unei menține, menținere unei relații strânse cu Banca Europeană, Banca Centrală Europeană. De asemenea, mă bucur și mai mult de faptul că anul acesta Parlamentul European și-a arătat puternic dorința și capacitatea de a face să prevaleze interesele superioare europene, mai ales în ce privește pachetul privind supravegherea financiară. O să încep cu o prezentare generală foarte scurtă a măsurilor de politică monetară luate de Banca Centrală Europeană în timpul crizei economice și financiare. Și după și pentru dincolo de perioada crizei. De asemenea, aș dori să comentez în ce privește performanța Băncii Centrale Europene în primii săi 12 ani de existență și, în final, aș vrea să mă refer la provocările cele mai presante pe care le avem în fața noastră în anul 2011. Domnule președinte, Permiteți-mi mai întâi să menționez acțiunile care au fost întreprinse în timpul crizei. 2009 a fost un an plin de provocări pentru politica monetară a Băncii Centrale Europene. El a început cu o uh, criză economică severă în întreaga lume, ca urmare a crizei financiare din 2008. În acest mediu de presiuni uh, inflaționiste reduse, am uh, continuat politica noastră de a reduce și mai mult rata dobânzii și într-o perioadă de numai șapte luni între octombrie 2008 uh, și mai 2009 am redus rata băncii cu 3,5 puncte procentuale până la 1% pentru a ne asigura că atât familiile, gospodăriile, cât și companiile din uh, Uniunea Europeană să beneficieze de aceste condiții de finanțare favorabile. Și de asemenea, pentru același scop am continuat să extindem susținerea cu facilități de credit pentru băncile din zona euro. Am făcut asta ca reacție la niște piețe monetare disfuncționale, arătând uh, faptul că piața monetară poate influența uh, stabilitatea prețurilor prin decizii monetare. Printre aceste măsuri non-standard, cum le numim noi, cea mai proeminentă este alocarea de lichidități prin operațiuni de refinanțare pentru bănci din uh, zona euro, cu niște garanții foarte bune și la uh, rata dobânzii din acel moment, pentru unele credite cu maturități care treceau de uh, cele de o săptămână, de, opera- de um, maturități operaționale de o săptămână. Uh, și am extins aceste perioade de refinanțare până la un an. O decizie extrem de importantă. Așa cum s-a subliniat pe bună dreptate în proiectul de rezoluție privind raportul anual al Băncii Centrale Europene, aceste facilități de credit au uh, reușit cu succes să evite ceea ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi manifestat tensiuni disfuncționale adiționale și dacă ar fi existat presiunea unei recesiuni și mai accentuate. Dați-mi voie să subliniez că acțiunile noastre au fost toate conform mandatului nostru de a susține stabilitatea prețurilor uh, pe termen mediu pentru întreaga zonă euro. Și că am putut să ne îndeplinim mandatul în mod credibil, ceea ce se vede și din uh, situația inflației și din așteptările cu privire la inflație în zona euro. Urmând unor îmbunătățiri pe piețele financiare în cursul anului 2009, au reapărut tensiuni de piață într-o serie întreagă de segmente a pieței de obligațiuni, de euroobligațiuni. Și pentru că funcționarea acestei piețe de euroobligațiuni, de eurobonduri, este esențială în transmiterea efectelor uh, ratei uh, BCE, am decis să intervenim și pe aceste piețe de valori uh, de titluri pentru a ne asigura că se face o mai bună transferare, declinarea politicii monetare în economie. Și pentru aceasta am introdus un program de piață ca să ne asigurăm că acest program nu are impact asupra poziției noastre monetare am reabsorbit toată lichiditatea injectată în piață. Și pentru a rezuma, dați-mi voie să subliniez că toate măsurile non-standard pe care le-am adoptat în perioade, într-o perioadă de stres financiar sunt de măsuri de natură temporară și că ele au fost concepute și cu niște strategii de exit. Unele dintre strategiile non-standard inițiate în 2009 și 2010 de- deja au fost uh, Uh, eliminate, abandonate treptat, pentru că s-au îmbunătățit condițiile pe unele piețe financiare și dată fiind, uh, luând, luând în considerare uh, recuperarea, refacerea economică în zona euro care începe să se manifeste. Dați-mi domnule președinte, să împărtășesc câteva cuvinte în legătură cu istoria euro și cu evoluția sa. Trei elemente sunt fundamentale. Mai întâi, BCE, Banca Centrală Europeană, a făcut ceea ce se aștepta de la să facă, conform tratatelor, și anume stabilitatea prețurilor. Și, într-adevăr, inflația medie în zona euro pe ultimii 12 ani aproape este de 1,97%. Aceasta reflectă în mod clar definiția noastră a stabilității prețurilor și anume să ținem rata anuală a inflației pe termen mediu în zona euro sub 2% și aproape de 2%. În acest sens, sistemul euro uh, în ultimii 12 ani a funcționat ca o ancoră de stabilitate și de încredere, chiar și în uh, momentele cele mai recente, în ciuda mediului plin de provocări care a fost creat de criza globală financiară. În al doilea rând, și un lucru care are un efect favorabil asupra credibilității politicii monetare BCE, cum, spuneau, cum spuneam, așteptările legate de inflație au rămas ancorate la nivele reduse. În al treilea rând, succes, un alt succes este independența BCE de, polit, de influențe politice și urmărirea mandatului său primar și anume de uh, țintirea stabilității prețurilor și mai ales o bună comunicare în ce privește definiția acestea strategia noastră este către un curs de acțiune pe termen mediu și lung, care să fie susținut de un cadru analitic solid și acest cadru, așa cum știți, include o analiză completă a evoluțiilor monetare și de credit, examinând natura și luând în considerație natura monetară a inflației pe termen mediu și lung. Considerăm că această abordare cuprinzătoare permite decizii bine informate și uh, coerente, dar ne permite, pe de altă parte, să facem față și volatilității pe termen scurt. În ce privește dimensiunea externă a Uniunii Europe, a euro, uh, Dați-mi voie să spun că moneda noastră s-a, și-a stabilit locul la nivel internațional. În 2009, euro reprezenta cam 30% din denominările de uh, titluri de valoare și de rezerve valutare la nivel global. Și vorbind de dimensiunea externă, globală a euro aș spune că, având în vedere problemele de rate de schimb care se manifestă, e nevoie de foarte multă prudență. Pe de o parte, e vorba de relația între principalele uh, monede convertibile ale țărilor industrializate, dolar, euro, yen, lira sterlină și dolarul canadian. Aceste monede au uh, flotat încă de la prăbușirea sistemului Bretton Woods la începutul anilor 70 și vreau să subliniez părerile comunității internaționale care spun că o creștere a volatilității și dezordine pe piața ratelor de schimb Uh, nu pot decât să afecteze stabilitatea economică și financiară și dați-mi voie să spun că BCE a apreciat uh, declarațiile făcute recent de autoritățile uh, americane ale secretarului trezoreriei și președintelui Fed care au repetat faptul că un dolar puternic față de celelalte monede majore convertibile este în interesul Statelor Unite împărtășesc ideea că un dolar credibil printre toate monedele majore ale economiilor avansate este în interesul Statelor Unite, Europei și întregii comunități internaționale. Pe de altă parte, al doilea aspect se referă la monedele uh, economiilor emergente care au surplusuri de uh, cont curent și rate de schimb insuficient de flexibile și pe această problemă comunitatea internațională este de acord, așa cum s-a reafirmat la summitul G20 din Corea de, anul, de săptămâna trecută, că evoluția spre un, un sistem mai uh, deschis și un sistem de rate de schimb care să reflecte fundamentele economice și abținerea de la uh, devalorizări competitive ale monedelor sunt în interesul economiilor vizate și al uh, comunității internaționale. Domnule președinte, BCE uh, spunea uneori că acesta nu este momentul să ne culcăm pe lauri și acest lucru este mai adevărat ca niciodată, pentru că provocările din fața noastră sunt multiple. Toți uh, înțelegem că sectorul privat trebuie să-și asume complet toate responsabilitățile și asta se înțelege și la nivelul băncilor centrale și la nivelul uh, băncilor și a industriei financiare și în special această criză a demonstrat foarte clar că implementarea unor reforme ambițioase de guvernanță economică este în interesul atât al țărilor din zona euro, cât și al zonei euro în totalitate. Propunerile făcute de președintele Van Rompuy privind uh, reformarea guvernanței economice europene care au fost aprobate la întâlnirea Consiliului European din octombrie 2010 reprezintă o îmbunătățire față de cadrul uh, existent actualmente la nivel european și par uh, foarte potrivite și pentru țările europene care nu participă încă la Uniunea Monetară. În ce privește însă cerințele specifice ale zonei euro, ele nu considerăm că sunt complet suficiente pentru a asigura cea mai bună funcționare posibilă a unei economii cu o monedă unică. Și sunt convins că în următoarele luni Parlamentul European, domnule președinte, va ajuta Europa să facă să ia uh, deciziile necesare în ce privește guvernanța economică și cu rolul său legislativ în, asupra supervizării financiare și cu modul în care Parlamentul și-a arătat uh, hotărârea uh, pe chestiuni esențiale, vreau să vă mulțumesc pentru toate acestea și din nou să-mi exprim convingerea că influența Parlamentului va fi decisivă în dezbaterea pe uh, guvernanța economică. O altă provocare importantă se leagă de eh, reglementarea financiară. Trebuie să nu pierdem acest moment important pentru reformă financiară și, așa cum ați eh, spus și în propunerea de rezoluție, o implementare rapidă a regulilor Basel III este crucială. Propunerea Comisiei privind eh, vânzările în lipsă și derivativele OTC sunt de asemenea foarte importante pentru ca piața să devină mai transparentă și mai rezistentă. Doamnelor și domnilor, stimați reprezentanți ai cetățenilor europeni, ne confruntăm cu un moment decisiv. 2011 ar trebui să fie momentul adoptării uh, cadrului revizuit de guvernanță economică în cadrul managementului mai larg uh, uh, al crizei și, de asemenea, să lanseze o posibilitate de schimbare a tratatelor. Trebuie să lansăm toate aceste reforme pentru a să ne asigurăm că Europa și zona euro pot face față provocărilor viitorului cu o capacitate și mai mare și cu o convingere și mai puternică. 2011 va fi uh, și primul an în care va exista European Systemic Risk Board, așa cum uh, ați spus și în rezoluția noastră, noi susținem din toate puterile această nouă instituție și asigurând în același timp și uh, independența și mandatul uh, ECB și anume respectarea principiilor tratatului de la Maastricht și am subliniat deja acest punct înaintea Parlamentului. Vom continua să ne îndeplinim mandatul, după cum ne cere tratatul, puteți avea, avea încredere că vom acorda rezultatele așteptate de către cetățeni. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele Comisiei Europene are cuvântul domnul comisar Oli Ren. Presidents of the European domnule președinte ale Parlamentului European, domnule președinte al Băncii Centrale Europene, stimați deputați. În primul rând, dați-mi voie să îi mulțumesc domnului Balz pentru raportul său extrem de solid și cuprinzător cu privire la BCE și raportul său pe 2009. Comisia salută raportul care reflectă uh, în mod corespunzător realitatea. Raportorul uh, salută activitatea BCE în gestionarea crizei și Comisia împărtășește această opinie. Banca Centrală Europeană, sub conducerea lui Jean-Claude Trichet, a reușit să gestioneze cu dibăcie această situație de criză. Aș uh, dori să-i mulțumesc pe această cale domnului Jean-Claude Trichet pentru colaborarea excelentă și pentru ajutorul acordat. Banca Centrală Europeană, atât prin uh, măsuri monetare și non-standard, a uh, luptat împotriva crizei și a pus bazele uh, dezvoltării durabile și uh, creării de creștere. Avem nevoie de o supraveghere economică consolidată în zona euro. Comisia este de acord cu acest, această politică și de aceea am înaintat mai multe propuneri legislative pentru a consolida guvernanța economică în Uniunea Europeană, în special în zona euro. De asemenea, am adoptat o serie de sugestii prezentate în raportul FEIO pentru a consolida și extinde guvernanța economică în zona euro. Comisia Parlamentară Econ a primit propunerile Comisiei și lucrează în acest moment pentru a uh, respecta termenul de iunie 2011. Să trecem acum la partea a doua a dezbaterii care privește ultimele evoluții ale ratei de schimb la nivel internațional. Este corect că volatilitatea pe piețele de schimb internaționale a crescut în ultimele săptămâni cu schimbări semnificative în uh, ceea ce privește rata de schimb bilaterală. Euro s-a apreciat față de dolar începând cu luna iunie da, datorită dezvoltării economiei și cheltuielilor uh, monetare ale Statelor Unite. Însă mai recent uh, euro și-a pierdut din valoare în fața altor monede, uh, în fața unor îngrijorări în ceea ce privește capacitatea de plată a unor, plata unor state membre. În uh, termeni reali, euro, euro este apropie de media pe termen lung ca urmare a deprecierii în acest an de la o supraevaluare la sfârșitul anului trecut. Comparativ cu începutul anului, deprecierea euro în termeni reali a ajuns la doar 7%. În contextul unei redresări încete și a unor fluxuri majore de capital spre economiile emergente, Multe state au încercat să își uh, de- devalorizeze moneda sau să treacă la o apreciere non-competitivă. De aceea, de aceea este important că uh, liderii G20 trebuie să se angajeze că se vor abține de la devalorizări competitive ale monedei lor. Summitul G20 a convenit de asemenea să conlucreze pentru echilibrarea uh, creșterii globale. Este clar că flexibilitatea ratei de schimb trebuie să aibă un rol în uh, reechilibrare pentru ca rata de schimb să reflecte corect uh, datele fundamentale ale economiei, după cum a subliniat și domnul președinte Trișe. Comisia Europeană susține această politică a G20 și uh, această temă va fi și una principală pentru președinția franceză a G20 anul viitor. Pentru a încheia, stimați deputați, trebuie să vă informez în legătură cu o ultimă evoluție importantă privitoare la zona euro. Ieri, eh, Consiliul ECOFIN a salutat eh, cererea guvernului irlandez eh, a unui ajutor financiar din partea Uniunii Europene miniștrii au fost de acord cu Banca Centrală Europeană că asistența față de Irlanda este necesară pentru a apăra stabilitatea Europei. Susținerea financiară europeană poate să fie acordată în cadrul unui program cu condiții riguroase, program care este negociat în prezent cu autoritățile irlandeze de către Comisie, FMI și BCE. Programul se va referi la provocările fiscale ale economiei irlandeze și va include și un fond pentru necesități potențiale viitoare ale sectorului bancar pentru a, reduce presiunile asupra sistemului bancar uh, o serie de măsuri prin care uh, re finanțarea și restructurarea trebuie și regarantarea sunt necesare pentru ca sistemul bancar uh, irlandez să își uh, aibă, să joace în continuare rolul natural în economia irlandeză. Uh, continuă convorbirile în legătură cu un program UE-FMI și aceste negocieri se vor încheia până la sfârșitul lunii noiembrie. Pe lângă finanțarea UE și FMI, Eh, Regatul Unit și Suedia și-au exprimat disponibilitatea să contribuie la programul de finanțare prin eh, împrumuturi bilaterale, lucru care este binevenit. Decizia de ieri reprezintă un pas înainte din punct de vedere politic în efortul comun de a stabiliza economia irlandeză și pentru a asigura Uh, stabilitatea financiară în Europa. Mulțumim, domnule comisar, pentru această prezentare. În numele grupurilor politice acum are cuvântul în numele PPE domnul Jean-Paul Gozes. Merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Trișe, domnule comisar, dragi colegi, bineînțeles, țin și eu să aduc laude activității Băncii Centrale Europene și nu voi repeta ce a spus colegul Balst, deoarece aceste lucruri apar în rezoluție. În scurtul timp pe care l-am la dispoziție, aș vrea să vă spun că trebuie în primul rând să ne gândim la cetățeni, la concetățenii noștri. Și de ce spun asta astăzi? pentru că aseară pe toate canalele de televiziune din Franța un viitor candidat la alegerile prezidențiale s-a dat în spectacol rupând în fața camerelor de luat vederi un bilet, o magnotă de 10 euro fotocopiată și a arătat că rupând uh, această bagnotă, practic uh, scăpa de toate relele. Lucrurile nu stau așa. Și de aceea trebuie să facem cu toții un mare efort de comunicare. Lucrările făcute pentru supraveghere, pentru reglementare, lucrări pe care le-ați citat dumneavoastră, domnule Trișe, sunt excelente și aveți sprijinul Parlamentului European, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, însă față de concetățeni ar trebui să facem mai multe, să-i ajutăm să înțeleagă aceste mesaje. În presă nu apar decât uh, știri alarmiste. Eu am fost pe teren

domnule coleg. Doamna Sylvie Goulard, din partea liberalilor și democraților. Bună ziua, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să îi mulțumesc raportorului nostru care a cuprins extrem de bine problemele, însă se referă și la tratatul de la Lisabona și domnule Trichet vă mulțumesc că ați reamintit în această seară pentru că există unii care se fac că uită că tratatul de la Lisabona include o inovație majoră pe care o vom putea discuta în mod public și anume reforma pactului de stabilitate. Comisia a elaborat un text care merge în direcția cea bună, care consolidează disciplina, care ține cont de dezechilibrele macroeconomice și dumneavoastră, domnule Trișe, ați evocat un contemplip, un salt înainte. Și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Jean-Paul Gozes. Uh, ne întrebăm dacă aceste propuneri care au fost făcute în septembrie de către comisie sunt de actualitate, dacă nu cumva trebuie să ținem cont de criza din momentul actual pentru a merge cât mai departe posibil. Vă reamintesc aici că uh, cei care au conceput euro uh, nu s-au gândit că în final va exista doar o simplă coordonare a polit- politicilor economice. Avem nevoie de uniune politică de a lua uh, decizii uh, cu controlul Parlamentului. Pe mine mă frapează faptul că avem un, niște automobiliști, statele membre, care uh, sunt la volan și pe, în același timp sunt și polițiști care reglementează traficul. Nu mi se pare că există un singur stat în care regulile să funcționeze în acest fel. Uh, vă mulțumesc că Eh, mi-ați reamintit că deja am crescut amenziile, ca să spunem așa, prin noul sistem de supraveghere economică și monetară. Vă mulțumesc. Numele Verzilor are cuvântul domnul Sven Gigold. Von unserer Seite an Herrn Balz für die gute Zusammenarbeit. Wir konnten auch einige Vă mulțumesc. Aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului Balz pentru modul atât de bun în care am colaborat. Nu am vrut să facem mai multe propuneri pentru a echilibra mai mult acest raport. Dragi colegi, în 2009 și în 2010 s-au luat măsuri extraordinare. Banca Centrală Europeană a luat astfel de măsuri. De asemenea, știm care a fost evoluția economiei. Eu țin să-i mulțumesc domnului Trișe, deoarece aceste măsuri pe care a trebuit să le ia uh, nu au fost susținute uh, de către unele guverne. Să nu uităm că nu e vorba doar de datoria publică, ci și de datoria individuală, personală, a familiilor. Și în ceea ce privește prețurile, avem nevoie de niște orientări care să depășească doar prețurile la consum, cum ar fi prețul, la, prețul pentru patrimoniu și asta pentru a evita specula. Deci avem nevoie de un cadru care să reglementeze concurența fiscală din Uniunea Europeană, deoarece nu e acceptabil ca noi la cheltuie să încercăm să economisim cât mai mult, însă în ceea ce privește veniturile există în continuare o concurență între statele membre. Deci nu avem cum să le explicăm cetățenilor că într-o situație ca cea de acum vom salva băncile din Irlanda, însă în același timp nu cerem să se modifice acel indice privind uh, uh, impozitul pe societăți din Irlanda, care este foarte scăzut. Deci trebuie să fim foarte clare atunci când uh, discutăm între noi și l-aș ruga pe domnul Trișe să se refere la punctul 21 din uh, raport, transparență și punctul 39 garanțiile și adoptarea acestora. Dumneavoastră nu v-ați referit la aceste elemente, domnule Trișe. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna Kay Swinburne de la ECR. Madame. Thank you. I'd like to congratulate Mr. Baltz. Mulțumesc, aș vrea să-l felicit pe domnul Balz. Totuși, într-un moment în care moneda euro se confruntă cu noi crize în fiecare zi și se acceptă în mod general că e nevoie de noi forme de guvernanță și de reguli pentru a supraviețui, este greu ca BCU să se ocupe de chestiuni și probleme globale. Totuși asta se întâmplă. Cei mai mari jucători globale au reușit să coopereze pentru a găsi soluții la criza financiară globală. Coordonarea reformei servi- uh, uh, supravegherii sistem- serviciilor financiare a fost fără precedent. Însă, atunci când se apără uh, monedele naționale și nu băncile puternice, există un pericol ca această coordonare să se prăbușească. Dacă BCE va proteja euro, Fedul va proteja dolarul și chinezii vor proteja ianul. toți vom pierde. De la crearea ei, BCE a reușit să facă un echilibru între diverse culturi profesionale și financiare și uh, înțelegând presiunea sub care se află, cred că poate să-și folosească experiența pentru a crește cooperarea dincolo de Uniunea Europeană la nivel global. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, domnul Klute din partea GUE NGL, un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult. domnule președinte, aș dori să îi mulțumesc colegului Balț pentru activitatea pe care am depus-o, cu toate că avem puncte de vedere diferite, am lucrat bine împreună. Unii au spus că criza din zona euro s-a încheiat, însă Irlanda ne arată că nu este așa. Uh, suntem la uh, lăsați în voia piețelor financiare și suntem la mila acestor speculatori. Uh, am văzut cazul Greciei, acum Irlanda are nevoie de un împrumut din partea zonei euro Irlanda, care era un exemplu al uh, modalității bune de funcționare a dereglementării. Banca Centrală Europeană nu a oferit euroobligațiuni pentru a evita o abordare de casino a finanțării naționale. Și lucrătorii sunt cei care pierd. Irlanda, Uniunea Monetară, Banca Centrală Europeană nu îi ajută pe cei care suferă într-adevăr în urma acestei crize. Nu credem că aceste obligațiuni europene vor, trebuie să fie tranzacționate, uh, trebuie să fie garantate. Domnul Hans-Peter Martin are un cartonaș albastru. Acceptați o intervenție de acest fel? Hans-Peter Martin, 30 Avem o întrebare din partea domnului Hans-Peter Martin, care are 30 de secunde pentru a o pune. Da. Vă mulțumesc. Aș vrea să-l întreb pe domnul Clute ce anume ne propune această rețetă pe care ne-a prezentat-o? A vorbit de datorie europeană, de obligațiuni, cum putem să facem uh, aceste lucruri respectând totuși și o tără judecătorească din partea Curții Constituționale din Germania. Dacă uh, o astfel de chestiune ar fi prezentată acestui tribunal, Curții Constituționale, care credeți că ar fi rezultatul? Domnul Clute, e greu de evaluat așa ceva, deci nu am cum să răspund în mod spontan uh, la așa ceva. Pe de altă parte, cred că lucrurile au evoluat în așa fel încât uh, e clar că avem nevoie de o abordare nouă. Însă eu acum, la rece, nu am cum să vă răspund. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, continuă oratorii, domnul John Bafton de la um, EFD, două minute și jumătate. Vă mulțumesc. Am citit raportul Comisiei ECORD privind uh, raportul BCE pe 2009 cu mare interes. Se arată că există mari disparități între statele din zona euro. În raport se arată că aceste dezechilibre creează dificultăți pentru a avea o politică monetară adecvată în zona euro și se spune că criza financiară în anumite state membre arată cât de disfuncțională este zona euro. De aceea e nevoie de o mai mare coordonare a politicilor economice în zona euro. S-a crescut guvernanța economică, însă statele membre, împreună cu măsurile extreme aprobate, deci au dus la o escaladare a problemei. Poate că nevoie de mai mare elasticitate, de autodeterminare din partea guvernelor pentru a soluționa probleme cum ar fi rata inflației. În raport se spune că această criză și uh, salvările făcute și au dus la măsuri de austeritate care practic au redus capacitatea guvernelor de a acționa. Ideea e că nu ai cum să ai o monedă comună cu atâtea diferențe între statele membre și cu atâtea disparități în ceea ce privește nivelul de prosperitate. Să nu uităm că uh, bunul simț nu s-a impus. Eu mă întreb, de exemplu, dacă Estonia e gata să adopte moneda euro. Problema a fost că uh, mult s-a agățat în mod ideologic de moneda euro, crezând că acest lucru va crea creștere uh, economică. Au pus, practic, uh, căruța înaintea boilor. Situația economică este foarte complicată în statele din uh, Uniunea Europeană și nu ne folosește la nimic să tot prevedem ce se va întâmpla. Are, domnul, are cuvântul domnul Hans Bert Martin. Mulțumesc foarte mult. Raportul Balz este foarte interesant dar cred, domnule Trișe, că noi toți am putea învăța multe dacă v-am ascultat vorbind despre perioada 2008-2010 pe dumneavoastră. Uh, părem să bâșbim prin întuneric pentru că multe lucruri nu le știm. Ați spus, domnule Trișe, că măsuri de finanțare pe termen lung au fost din nou extinse, măsurile de finanțare pe termen lung au fost din nou extinse, foarte bine, dar Istoria va judeca uh, și nu trebuie să dăm întotdeauna exemplul lui Alan Greenspan aici, însă ce este clar este că cetățenii nu știu la ce este folosită, la ce sunt folosiți toți acești bani. Și sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în jurul mecanismului de stabilizare pe care noi nu le putem vedea, nu le cunoaștem. Știm că uh, 35 de miliarde au mers la uh, Hippo Real Estate, uh, o subsidiară uh, irlandeză a unei bănci germane. Dar când uh, e vorba de băncile irlandeze, nu știm cine sunt creditorii acestora. E uh, cel care deține asigurarea mea de viață sau băncile germane sau cine. Și atunci, nu cumva avem dezbaterea pe care nu trebuie să o avem, nu cumva ar trebui să fim mai onești cu cetățenii noștri, nu cumva ar trebui să spunem că am făcut o greșeală investit în Irlanda, investind în Irlanda, investind într-un sistem bancar dubios irlandez și acum nu încercăm decât să ne salvăm pe noi înșine. Sunt toate băncile eh, irlandeze uh, purtătoarea unui risc sistemic, de ce nu putem lăsa pe nicio bancă să dea faliment? De ce tot repetăm uh, cuvânt, cuvintele Lehman Brothers? Trebuie distribuite riscurile, pentru că prea multe entități private profită. Mulțumesc, spune președintele, și acum uh, trecem la vorbitorii individuali. Galpel, doamna Galpelț, un minut și jumătate. Tisztelt elnök asszony, először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, aki nagyszerű munkát vég. Vă mulțumesc pentru a începe, aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru munca extrem de bună. Parlamentul European este într-adevăr organismul suprem în fața căruia răspunde Banca Centrală Europeană în structura politică europeană. Noi îi reprezentăm pe cetățenii Europei. Uh, în momentul actual, Trecem printr-o criză globală, după cum uh, recunoaște și raportul Comisiei Econ. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că statele membre, unele state membre au probleme financiare și economice care atârnă asupra uh, întregii Europei. Întregii Europei Problema a fost că statele membre nu au fost solicitate să adere în mod foarte strict la termenii Pactului de Stabilitate și Creștere. Și în momentul actual putem vorbi despre o criză a datoriilor de stat. Banca Centrală Europeană a reacționat pozitiv, însă o uniune monetară și economică reală poate fi atinsă, Uniune care să consolideze zona euro. Sunt sigură că avem mijloacele necesare pentru a depăși criza. Vă mulțumesc, domnul Robert Goebbels, 3 minute. Problem. Vă mulțumesc. Trecem, euro trece prin probleme, însă orice monedă convertibilă trece prin astfel de perioade creșterea deficitului public uh, de pe urma salvării băncilor publice e o problemă. Am încercat să salvăm economia, însă am văzut cum criza s-a răspândit în economie, cum criza a ajuns în economia reală și a crescut șomajul. Nu cred că am tras învățămintele de pe urma crizei. Supraviețuitorii de pe Wall Street speculează în continuare, și vând titluri pe care nici nu le dețin. Deci trebuie să arătăm cu degetul uh, țările care... Nu trebuie neapărat să arătăm direct cu degetul țările care au probleme și să le impunem măsuri de austeritate care le-ar îngreua și mai mult redresarea. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu Grecia. În primul rând, acolo au fost salvate bănci din Germania și din Franța care aveau creanțe în Grecia. În Irlanda, pe cine salvăm? Pe băncile din Germania și din Marea Britanică, din Marea Britanie. Și faptul că moneda euro e volatilă nu e un indice de slăbiciune. E o problemă cauzată de nervozitatea piețelor, mai ales uh, văzând că are loc un război între americani și chinezi. Deci de la începutul anului China nu mai împrumută dolari, ci vinde. Și situația e și mai grea în Europa. Și în Statele Unite are americii de asemenea. 48 din cele 50 de state americane au un buget deficitar. Domnul poi vorbea despre salvarea monedei euro. Are însă greșește însă. Moneda euro îi va supraviețui domnului Van Rompuy, deoarece euro este moneda care sprijină entitatea economică cea mai mare din lume. Și în ciuda acestor probleme, acestui vals ezitant, cele 27 de țări UE exportă cele mai multe bunuri, importă cele mai multe bunuri, exportă cele mai multe servicii, avem piața internă cea mai solvabilă din lume și companiile europene exportă de două ori mai mult pe piața internă decât uh, în exterior. Suntem prima destinație pentru investiții directe din țări terțe și companiile de aici au acțiunile cele mai multe. 7% din populația mondială reprezintă angajații noștri. Avem o mare parte din PIB-ul mondial, 30% mai exact. Uniunea noastră europeană care dă 55% din ajutorul pentru dezvoltare, ar avea o pondere și mai mare dacă și conducătorii ar fi mai curajoși și s-ar folosi de forța pe care o avem. Și închei spunând că trebuie să impunem finanțelor internaționale niște norme uh, stricte și transparente de funcționare pentru a surmonta aceste probleme. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Intveld două minute. Yes, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum s-a subliniat de către colegul nostru, domnul Gozes, unii oameni urăsc moneda euro. O văd ca rădăcina tuturor relelor și se bucură uh, sperând că se va prăbuși zona euro. Dar acești oameni se înșeală, ei trăiesc în trecut. Problemele actuale nu sunt cauzate de moneda euro, contrar. Uh, moneda euro ne protejează de lucruri și mai rele. Avem nevoie de moneda comună, dar avem nevoie și de o guvernanță economică corespunzătoare a uh, zonei euro. Cooperarea uh, pe baza uh, coresponsabilității nu mai este o soluție. Aici suntem într-o situație cheie. Ori notăm, ori ne necăm. Totuși, guvernele naționale uh, Eh, tot mai cred că e suficient să creeze grupuri de lucru și task force-uri și să discute că poate să aibă o cooperare mai strânsă sau poate că nu. Mm, vestea bună este că par să acționeze ceva mai decisiv și mai rapid în cazul Irlandei, pentru că acolo e nevoie de acțiune rapidă. Aici nu e vorba doar de a salva țări individuale, e vorba despre credibilitatea zonei euro E vorba de faptul că lumea întreagă ne testează, vrea să vadă dacă suntem puternici și capabili să acționăm, pentru că încrederea în zona euro este esențială pentru stabilitatea monedei noastre. Banii din buzunarele noastre depind, valoarea lor depinde de încrederea pe care alții o au noi. De aceea le cer politicienilor din țările membre să nu mai joace cartea populistă sau să se apuce să mai rupă bagnote euro la televizor, ci să-și asume responsabilitățile pentru moneda noastră comună. În fine, domnule președinte, ce privește măsurile de austeritate, ele sunt foarte criticate și mulți oameni spun chiar că ele vor afecta economia. Sigur că trebuie să acționăm cu atenție, dar aceste măsuri sunt necesare pentru a curăța finanțele publice pe termen lung și sunt și un semn de solidaritate între țări în zona euro. Dar Cred că nu ar trebui să vorbim doar de partea de cheltuieli, ci și de partea de venituri. Pentru că și aici sunt necesare uh, reformele. Ele ar trebui să se facă de mult reforma pieței muncilor, muncii pieței pensiilor. Președintele întrerupe vorbitorul. Următorul vorbitor din partea grupului ECR, domnul Vandala, în un minut. Mulțumesc foarte mult. Ah, n-am uh, avut niciun an mai agitat ca 2009. Lupta împotriva crizei ne-a costat mult, multe eforturi, mulți bani. Cred că trebuie să luptăm și mai mult împotriva crizei, să creăm un fond de urgență europeană și să avem soluții structurale, pentru că datoriile continuă să se acumuleze și se pare că nu mai reușesc niciodată să, le, să fie plătite în țări cum ar fi Grecia sau Irlanda o mai mare disciplină bugetară a cheltuielilor și, de asemenea, sancțiuni sunt necesare. Domnul Balț este foarte clar, raportorul așa, este foarte clar din acest punct de vedere și de aceea Consiliul trebuie să adapteze pactul de creștere și stabilitate. Trebuie să uh, fim mai stricți dacă vrem să trecem peste crize. Majoritatea membrilor Parlamentului vor ca acest lucru să se aplice și bugetul european 2,91% mai mult, deja e un compromis generos. Niciun cetățean nu va înțelege de ce Parlamentul va mai cere încă uh, mult la o adăugare la acest buget. Mulțumesc, domnul Pașca. Mulțumesc. Domnule Trișe, conform agenției Reuters, în septembrie ați fi spus că dacă ați fi știut că Slovacia nu va susține salvarea Greciei, nu ați fi acceptat ca Slovacia să intre în zona euro. Însă Grecia nu a putut să își plătească datoriile. Salvarea Greciei ar trebui să fie un lucru care să stea la latitudinea fiecărui stat membru. Salariul dumneavoastră lunar, domnule Trișe, ar putea să uh, hrănească 100 de familii din Slovacia. Date fiind aceste lucruri, mă întreb de ce dumneavoastră credeți, credeți că trebuie să vă asigurați că prietenii dumneavoastră din bănci și instituțiile financiare ar putea să mănânce mai multe icre atâta timp cât uh, uh, alții nu au ce să mănânce. Doamna Ferreira, două minute. Vă mulțumesc. Intervenția din Irlanda ne arată că Uniunea Europeană ar fi trebuit să găsească deja o soluție comună pentru băncile europene, mai ales pentru marile bănci. înainte de a se ocupa de orice altă problemă, ar fi trebuit să găsească acest lucru. Acum vorbim de falimentul statelor membre, însă nu avem o propunere clară în ceea ce privește băncile europene. Intervenția din Grecia și evoluția acestei țări ne arată un lucru și anume că avem nevoie de niște soluții europene. Iar soluția găsită a fost o soluție de a ajuta bilateral uh, țara în chestiune. Și asta ce înseamnă? Fiecare țară va depinde de ajutorul oferit de alte țări, însă criteriile nu sunt foarte clare. Aici dimensiunea europeană ar trebui să fie un fel de ancoră care să ne permită să umplem lacunele existente și mai ales probleme legate de datoria suverană. Nu avem cum să funcționăm în continuare pe acest sistem. De aceea am trei întrebări. Domnule Trișe, în primul rând, ar vrea să știu care este poziția BCE în ceea ce privește imaginea stabilă uh, care ne-ar permite să construim un sistem solidar între statele membre în ceea ce privește datoria suverană. Statele membre au nevoie de așa ceva și nu trebuie să închidem ochii în fața realității. În al doilea rând, ne-ați putea spune uh, care au fost divergențele care au dus la faptul că BCE-ul nu a adoptat toate recomandările făcute de task force-ul condus de Van Rompuy. În al treilea rând, Cum credeți că vom putea supraviețui cu aceste divergențe de creștere economică dintre statele membre, fără un instrument comun care să includă convergența? Vă mulțumesc. Începe acum procedura Catch Prima persoană, domnul Sean Kelly. Er mulțumesc, uh, doamnă președinte. În calitate de membru irlandez al Parlamentului, trebuie să spun că nu sunt foarte mândru de lucrurile pe care le aud, dar sunt sigur că cetățenii noștri, majoritatea lor, vor să se facă ceea ce trebuie făcut. În ce privește acest lucru, asta înseamnă că trebuie să cerem susținerea BCE-ului și FME-ului pe termen scurt. În al doilea rând, și mai important, arhitectura de supraveghere, autoritățile de supraveghere din Europa trebuie să funcționeze mai uh, eficient pentru ca relațiile între bănci dubioase, autorități de reglementare care nu-și fac treaba și guverne complezente să nu se mai întâmple în viitor S-a invocat problema uh, taxei uh, pe corporație din Irlanda, care e foarte redusă la 12,5%. Sunt și alte țări care au rate reduse de, da, și uh, nu se află într-o situație atât de dificilă. Așadar, știu că toți concetățenii mei vor ca ceva să se facă și că îmbunătățirile vor veni. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule de Ros- domnul de Rosa. President. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Rem, domnule Trișe. Ne-ați dat uh, câteva informații în această seară că guvernul irlandez ne-a mințit timp de luni de zile. Au fost mai preocupați cu apărarea propriilor reputații decât uh, să apere moneda irlandei a Europei. Eu aș ruga să vă asigurați că termenele pentru împrumuturi vor fi de așa natură încât să se țină cont de obiectivele sociale ale Europei, pentru ca capacitatea de uh, creștere și uh, dezvoltarea economiei a Irlandei să nu fie să uh, uh, diminuată. Și de asemenea, uh, impozitul aplicat întreprinderilor de 12,5% nu este un obstacol împotriva creșterii, ci poate să uh, ducă la, loc, la crearea de locuri de muncă. Vă mulțumesc, domnul Oleșmit. Uh, uh, Vă mulțumesc. În primul rând aș vrea să-i mulțumesc domnului Trișe, dar și domnului Ren pentru munca excelentă pe care au uh, depus-o în această perioadă atât de furtunoasă. Uh, am o întrebare pentru amândoi. Țara mea nu face parte din zona euro, după cum știți. Iar acolo dezbaterea, iar la noi dezbaterea se face în termenii următori. Deci să spune că am avut dreptate în 2001 să ne opunem adoptării monedei euro. Ce asta înseamnă că noi am avut dreptate. Și acum vedem că moneda euro nu pare să funcționeze și nu poate să funcționeze. Uh, deci e o concluzie greșită cea pe care am prezentat-o, însă aceasta este vehiculată și de aceea dumneavoastră aveți responsabilitatea de a explica cetățenilor de ce zona euro și moneda euro au ajuns în această situație. Există niște probleme pe care nu le-am recunoscut. Există probleme în Portugalia, în Spania, în Grecia, există acolo politici care nu funcționează așa cum trebuie, politicienii poate că nu și-au făcut treaba. Trebuie să explicați lucrurile, nu trebuie să lăsăm lucrurile uh, neexplicate. Are cuvântul domnul Joe Higgins. Mr. Trichet, as a... Domnule Trichet, în calitate de președinte al Băncii Centrale Europene, de ce ați capitulat și dumneavoastră și Comisia Europeană în fața speculatorilor și a rechinilor de pe piețele financiare internaționale și îi lăsați să creeze o panică pe piață în legătură cu criza irlandeză panică menită să vă determine dumneavoastră, pe dumneavoastră să interveniți și să garantați miliardele care au fost jucate practic la casino prin oferirea acestor uh, uh, credite uh, proaste. Și după aceea o să-i lăsați să atace Spania și uh, Portugalia și veți capitola în felul acesta în fața unei dictaturi a pieței fără față și fără nume speculatorii privați și cei care dețin bonduri uh, practic speculează miliarde de uh, euro pentru profitul lor privat și atunci când uh, specula lor dă greș, susțineți un guvern penibil din Irlanda ca să transfere costurile acestui joc de casino pe spinarea pensionarilor irlandezi. Eh, deci, practic, folosiți acest șoc pentru a face poporul irlandez să plătească. Ei nu ar trebui să plătească și ar trebui să reziste acestui atac eh, dezastros asupra suveranităților și asupra democrațiilor. Președintele, domnul Batten a cel cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Alegătorii mei din eh, Londra nu pot să își permită prețul de 288 de lire sterline pe familie cât va costa uh, salvarea Irlandei. Guvernul irlandez este responsabil pentru proasta gestionare a economiei și pentru uh, faptul că nu au fost uh, uh atenți la realitate, însă este vina lor și că s-au alăturat uh, monedei unice. Irlanda trebuie să părăsească moneda euro însă în loc în locul acestui lucru uh, s-a supus guvernanței financiare a Uniunii. Cu cât mai mult întârzie, cu atât mai drastice vor fi consecințele. Același lucru se aplică și Portugaliei, Spaniei, Greciei și altora, în mod sigur. Uh, singurul lucru bun pe care l-a făcut guvernul laburist din Regatul Unit a fost că nu a aderat la moneda euro. Guvernul irlandez trebuie să nu mai arunce cu banii pe fereastră. Vă mulțumesc. Urmează doamna McGuinness. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Barton are dreptate. Guvernul irlandez a gestionat în mod groaznic uh, situația și E păcat să vedem cum sunt menționați irlandezii astăzi de aici, însă suntem într-o situație în care avem nevoie de solidaritate, cuvânt pe care domnul Betten poate nu îl înțelege. Irlanda are nevoie de Anglia, Anglia are nevoie de Irlanda, deci suntem strâns uh, legați. E o perioadă foarte bulversată și trebuie să ne păstrăm totuși capul pe umeri ce se întâmplă cu testele de rezistență ale băncilor irlandeze. Băncile, practic, au fost supuse la prea multe presiuni. De asemenea, mai e o întrebare la care trebuie să răspundă BCE-ul, mandatul său. Cred că la început s-a făcut referire la acest lucru. Încă o dată vedem că există relații între toate băncile, cele din Germania, Franța și alte țări care au investit în băncile irlandeze. Ar trebui să vadă ce au făcut și de ce au făcut ce au făcut. Și în ultimul rând, stabilitatea, instabilitatea politică. În Irlanda ar trebui organizate alegeri generale cât mai repede. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Iaconțari. Arvoisa puheenjohtaja, EUn perustaja isä Robert Schuman sanoi, että Euroopan unioni kehittyy Robert Schuman, părintele fondator al Uniunii Europene, spunea că Europa uh, se dezvoltă mai mult în timpul crizelor. Păi Europa ar trebui să se dezvolte foarte rapid acum, pentru că trecem dintr-o criză într-alta și uh, avem în fața noastră o provocare majoră, atât pentru sistemul politic european, cât și pentru statele membre. Problemele din Irlanda vin, în mare parte, din faptul că acolo există un guvern slab. Însă, vrem să ne asigurăm că medicamentul pe care îl dăm nu e mai rău decât boala pe care încercăm să o uh, rezolvăm. Reprezentantul verzilor vorbea despre o creștere rapidă a taxei corporatiste în Irlanda. Asta ar putea fi uh, lovitura de grație pentru economia irlandeză și pentru creșterea economică și atunci nu o să mai vedem niciodată înapoi banii împrumutați Irlandei. n ar trebui să ucidem Irlanda, ci să o ajutăm. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnul Wolf Klintz. Domnule președinte Trichet, cu toții știm că sarcina principală a Băncii Centrale Europene este să asigure stabilitatea monetară. Știm că acest lucru poate fi obținut cel mai bine fără interferență politică. Însă în ultimii doi ani s-a văzut că aveți și un alt obiectiv. Trebuie să asigurați stabilitatea Uh, piețelor financiare și a sistemului financiar. V-ați achitat și de această atribuție în mod foarte convingător. Însă, ați putut să o faceți doar împreună cu guvernele naționale. Nu ați putut să acționați independent politic. A trebuit să formați alianțe cu guvernele respective cum vedeți acest rol al dumneavoastră în viitor? Pentru că trebuie să fiți independent pe de o parte, însă trebuie să vă asigurați pe de altă parte că guvernele sunt de partea dumneavoastră pentru a vă putea achita de atribuțiile dumneavoastră. Și vă mulțumesc acum doamna Figueiredo. Reprezident. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vedem cum să adâncesc dezechilibrele și divergențele în cadrul zonei euro și asta în ciuda tuturor promisiunilor făcute. Și întrebarea pe care o am eu, nu credeți că a venit momentul să revizuim politicile noastre? Nu credeți că ar trebui să insistăm ca acele țări care au o economie uh, mai slabă să nu nu, nu vă dați seama că dacă insistăm ca țările mai slabe să respecte pactul de stabilitate, deci prin acest lucru nu vedeți cum crește șomajul și cum acestea devin și mai slabe, deci nu credeți că ar trebui să avem o stabilitate socială? Uitați-vă ce s-a întâmplat în Portugalia. Săptămâna asta va avea loc o grevă generală a lucrătorilor pentru a protesta împotriva unor măsuri de, de austeritate care nu fac decât să reducă salariile, investițiile. Ce va, la ce va duce acest lucru? La o situație și mai gravă. Deci nu credeți că ar trebui să schimbăm aceste politici și să ne gândim la o altă echilibrare la nivel social? Vă mulțumesc! Îi dau cuvântul din nou domnului Ren din partea comisiei. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru o dezbatere extrem de responsabilă. Doamna Sari a subliniat faptul că Europa a beneficiat uh, de unele crize în anumite momente cheie ale dezvoltării sale. Este adevărat și este adevărat și în acest moment, atât dintr-o perspectivă pe termen scurt, cât și dintr-o perspectivă pe termen mai lung. Într-adevăr, trebuie să fim pompierii, trebuie să stingem uh, incendiile uh, pe măsură ce acestea apar în Europa. În acest moment, suntem ocupați cu păstrarea securității europene, securității financiare și încercăm să întărim cât mai mult Uniunea Economică, piața internă și Uniunea Monetară pe care le avem și încercăm să facem asta transformând Uniunea Monetară într-o Uniune mai economică, pentru că de fapt ăsta a fost obiectivul inițial, să se transforme Uniunea Monetară într-o Uniune economică. Toate aceste lucruri sunt importante și necesare, trebuie să acționăm pe toate fronturile, trebuie să acționăm ca niște pompieri, pe de-o parte, și să stingem toate incendiile care apar, dar în același timp trebuie să continuăm să construim arhitectura europeană pentru ca piața să funcționeze mai bine. Irlanda este în dificultate. Doamna Iaconsari uh, știe foarte bine că atunci când cineva are probleme, e mai, lucra, e mai productiv să-l ajuți decât să-l lovești ca să se prăbușească și mai tare. Asta înseamnă că trebuie să ajutăm Irlanda în aceste momente grele și să nu ajutăm Irlanda doar de dragul Irlandei, ci și de dragul stabilității mai largi europene. Creșterea economică europeană este în acest moment doar într-o fază incipientă și nu vrem să o blocăm, nu vrem să o sufocăm, vrem ca Europa să crească din punct de vedere economic într-un mod durabil, sustenabil pentru că numai așa vom crește, vom îmbunătăți situația locurilor de muncă. Pentru că despre asta e vorba, despre creștere sustenabilă și crearea uh, de locuri de muncă. Vreau să vă mulțumesc pentru o dezbatere substanțială. Sunt de acord cu domnul Gozes că trebuie să explicăm mai bine ce facem oamenilor și de ce facem anumite lucruri și să le câștigăm din nou încrederea, să le recâștigăm încrederea. Sunt uh, timpuri grele și în astfel de timpuri nervozitatea și uh, informațiile false se propagă destul de repede, de aceea e bine să comunicăm cât mai bine, cu, uh, cât mai corect în legătură cu toate aceste provocări și uh, Parlamentul European, uh, dumneavoastră, reprezentanții cetățenilor, aveți un rol cheie de jucat în această privință. Nu aici nu e vorba de a da vina pe cineva, e vorba să întărim construcția europeană care i-a protejat pe cetățenii europeni de lucruri mult mai rele. Orice discuție legată de demontarea proiectului european, de distrugerea proiectului european, este irresponsabilă. Toate statele membre s-ar fi aflat într-o situație mult mai dificilă dacă n-ar fi existat Uniunea Europeană și scutul ei protector uh, moneda euro. Pentru că moneda euro este și rămâne piatra unghiulară a Uniunii Europene. Nu e doar un aranjament tehnic care a rezultat într-o monedă, ci este proiectul politic cheie al Uniunii Europene. Prin urmare, este absolut esențial să facem tot ce ține de noi ca să protejăm și să întărim acest uh, element. Doamnă președinte, aș vrea să închei spunând că doamna Gula a subliniat un lucru foarte important atunci când s-a referit la obiectivul inițial al uh, celor care au creat Uniunea Economică și Monetară, da, și anume de a uh, ajunge la o Uniune politică până la urmă. Președintele Trichet este mai bine plasat decât mine să discute despre acest lucru, pentru că s-a aflat acolo atunci când aceste baze au fost puse. Însă, uh, eu vreau să spun că pachetele legislative care se află în fața noastră și în fața Consiliului sunt menite să întărească uh, Uniunea Monetară prin crearea unei uniuni economice reale și puternice și părerea mea este că, într-adevăr, e timpul ca Uniunea uh, Monetară Europeană să ducă la întărirea guvernanței economice și până la urmă despre asta e vorba în pachetul legislativ. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. În acest moment nu se mai poate folosi procedura cartonașului albastru, nu este prevăzută în regulile de procedură. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Așadar, Uh, încă o dată președintele. În această parte a dezbaterii nu se poate uh, invoca procedura uh, blue card, procedura cartonașului albastru. Nu se poate aplica. Sper că înțelegeți că trebuie să respectăm regulile, spune doamna președinte. Așadar, domnule președinte Trișe, aveți cuvântul. Punct de procedură, doamnă președinte. Doamna președinte, un punct procedural. După cum știți, sunt dispus să mă întâlnesc cu deputații irlandezi pentru a discuta problemele legate, legate de Irlanda. Situația din Irlanda este foarte dificilă, însă dezbaterea aceasta primește, privește Banca Centrală Europeană. Este raportul anual al Băncii Centrale Europene. Sunt atât de multe probleme și atât de, s-au pus atât de multe întrebări legate de Irlanda încât nu am putut să le dau răspuns la toate. Sunt dispus să mă întâlnesc cu deputații irlandezi pentru a discuta mai în detaliu toate aceste probleme. Vă mulțumesc. Domnule Trișe. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie pentru a începe să spun că chestiuni, întrebările care au fost puse sunt extrem de pertinente și uh, se referă la aproape toate subiectele importante în momentul actual. Și voi răspunde în același timp membrilor Parlamentului pentru că multe întrebări puteau fi unite. În primul rând, vreau să declar că noi suntem responsabili pentru Uniunea Monetară, Monetară Europeană. Uniunea economică este un obiectiv, însă noi suntem responsabili pentru Uniunea Monetară și instrucțiunile noastre primite de la cetățenii europeni, de la parlamentele care au votat tratatul de la Maastricht, este să asigurăm stabilitatea prețurilor. Acesta este mandatul nostru, suntem independenți pentru uh, stabilitatea prețului pentru 330 de milioane de cetățeni. După cum am explicat acest lucru, am asigurat stabilitatea prețurilor conform definiției atribuțiilor noastre. Și, în același timp, Definiția noastră a stabilității prețurilor se pare că este acum uh, reperul mondial. Am asigurat stabilitatea în timpul a 12 ani de monedă euro și o vom putea asigura în următorii 12 ani, în următorii 10 ani. Vreau ca acest lucru să fie foarte clar, pentru că multe întrebări care mi-au fost puse au fost întrebări care se referă la Uniunea Economică care, bineînțeles, face parte din Uniunea Economică și Monetară, însă, de, însă noi nu suntem responsabili de Uniunea Economică. Avem idei, recomandări, uh, analize și diagnostice. A doua remarcă principală. Trecem acum prin cea mai gravă criză de după cel de-al doilea război mondial, la nivel mondial. Dacă nu am fi reacționat rapid și uh, curajos, la nivelul băncilor centrale și a băncii centrale europene, cât și la nivelul guvernelor, am fi trecut prin cea mai gravă criză de la primul război mondial încoace. Pentru că vom, am, am fi trecut printr-o mare depresiune. Am evitat o, acea, o asemenea depresiune la nivel global, cu acțiuni extrem de dure din partea guvernelor și parlamentelor și, după analiza noastră, riscul pentru contribuabil care a fost mobilizat este aproximativ același de ambele părți ale Atlanticului în ceea ce privește cifra din PIB, în jur de 27% din PIB. Bineînțeles că nu au fost cheltuite toate aceste fonduri, nu au fost nici pierderi, însă au fost eforturi majore întreprinse. Bineînțeles că acest lucru înseamnă că finanțele globale și economia globală au rămas extrem de fragile și trebuie să găsim modalități la nivel global pentru a evita o asemenea fragilitate în viitor. Însă nu vorbim aici de o criză europeană. Este o criză care s-a repercutat asupra Europei. Este vorba de o criză globală cu ecouri în Europa și exact aceleași idei au apărut și în Statele Unite și în Japonia, pentru a menționa doar două economii dezvoltate majore. Și aceste economii au probleme majore. Și aș dori să nu transformăm o criză într-o, într, -o, într -o critică a zonei euro euro. Pentru că moneda euro a avut exact uh, performanțele așteptate de la ea. Voi spune de asemenea că atunci când examinăm poziția fiscală și financiară a economiilor avansate, nu putem, putem spune că zona euro este într-o situație mai bună decât Japonia sau Statele Unite în ceea ce privește finanțarea deficitului public. Ne aflăm la în jur de 6%, poate chiar mai puțin, ca poziție fiscală consolidată anul viitor. Și aceasta este, aceeași cifră este 10% sau chiar mai mult în celelalte două economii dezvoltate din lume. Pentru a vă da o idee, noi ne-am confruntat cu comportamente necorespunzătoare din partea unor state care au dus la probleme în statul respectiv și care au creat instabilitate uh, financiară. Nu este vorba de uh, euro. Este aici vorba de instabilitatea financiară datorată uh, comportamentelor necorespunzătoare împreună cu piețele financiare care vor exista întotdeauna pentru că suntem într-o economie de piață. Însă, evaluarea noastră este că ceea ce este anormal a, a fost anormal în uh, funcționare în funcționarea economică a fost că am avut o uh, guvernanță proastă a zonei euro au fost criticat uh, pactul de stabilitate și creștere în mod eronat de către mulți de la începutul său. Și vă reamintesc că și eu am venit în fața Parlamentului și v-am raportat uh, faptul că multe state membre au dorit să elimine acest pact sau să îl slăbească. Și a fost vorba de statele mari din zona euro și statele mici au, s-au împotrivit acestei tendințe. Aceste lucruri au avut loc în 2004 și 2005 și au avut loc o bătălie extrem de uh, îndârjită pentru că s-a ajuns până la Curtea de Justiție. Comisia a avut o uh, viziune mult mai lucidă decât, decât Consiliul atunci. Am primit o serie de întrebări în legătură cu ce vom face în acest moment. Deja am spus când uh, Comisia și-a făcut propunerile că am considerat că propunerile sunt insuficiente, ținând cont de ceea ce vedem necesar în funcționarea Europei. Uh, astăzi zona euro are 16 membri, mâine va avea 17. Prima propunere a Comisiei a fost foarte slabă din punct de vedere al automatizării, eh, atât din punct de vedere al supravegherii financiare, cât și în ceea ce privește eh, examinarea competitivă a dezechilibrelor. În momentul actual, propunerea venită din partea Consiliului slăbește și mai mult propunerea Comisiei. Nu putem spune altceva decât că așteptăm din partea Parlamentului European să se ridice la înălțimea așteptărilor, pentru că avem nevoie de supraveghere foarte puternică, o guvernanță foarte puternică. În 2005, în numele Consiliului de Guvernare, am spus că nu suntem satisfăcuți de ceea ce era la momentul respectiv poziția Consiliului și care a fost acceptată. Nu vreau să merg mai departe pentru că vom mai avea ocazii de a dialoga. Am luat note și de ceea ce a spus doamna Goulart în ceea ce privește activitatea Parlamentului care conlucrează cu Consilia și Comisia pentru a stabili poziția finală a Europei. Însă, în final, mesajul nostru este foarte clar. Iar acum, doar un minut problema comunicării. Bineînțeles că trebuie să îmbunătățim comunicarea în mod permanent în ceea ce privește comunicarea noastră proprie, proprie. Noi am dat o definiție clară a stabilității prețurilor, ceea ce permite oricui să evalueze activitatea noastră. De asemenea, am fost prima bancă centrală majoră care a, a introdus conferințe de presă după Consiliul de Guvernare. Avem declarații de presă care reprezintă diagnosticul pus fiecarei situații. Astfel încercăm să fim cât de deschiși posibil. Nu vom publica însă pozițiile individuale ale diversilor membri ale, ai Consiliului de Guvernare. Considerăm că este foarte important ca pentru instituția care este responsabilă de moneda a 16 state membre unite în Europa, este mai bine ca Consiliul de Guvernare în totalitatea sa să fie uh, entitatea pertinentă. S-au pus o serie de întrebări foarte importante și voi menționa doar faptul că remarca că suntem responsabili pe partea monetară, însă partea economică este în mâinile guvernelor și ale a Comisiei. În acest sens trebuie să ținem cont de partea economică, după cum face orice bancă centrală independentă. Dacă politicile fiscale sunt bune și rezonabile, atunci Uh, politica monetară poate să fie foarte ușoară. Dacă politicile fiscale sunt proaste, proaste atunci, bineînțeles că deciziile băncii centrale devin mai dificile. Și este la fel și în cazul nostru în interacțiunea cu guvernele. Însă suntem extrem de independenți și faptul că a trebuit să adoptăm o serie de măsuri non-standard a permis transmiterea unor impulsuri de politică monetară pe cât de bine posibil în circumstanțele în care piețele nu funcționau corect. Și de aceea deciziile pe care le-am luat în ceea ce privește dobânzile nu erau transmise corect economiei totale. Aceasta este esența măsurilor non-standard pentru a ajuta la restabilirea unei funcționări mai bune a economiei. Am spus acest lucru la un colocviu recent cu Ben Bernanke, că am făcut o distinție clară între măsurile standard, care se referă la politica monetară, și măsurile non-standard pentru a ajuta la transmiterea acestor politici. Aș am luat notă și de întrebarea domnului Gozes în ceea ce privește comunicarea, întrebare reluată și de alți deputați. Există o tendință pe anumite canale de comunicare să ca Europa să fie considerată ca un fel de țap ispășitor. Dacă lucrurile merg prost, este vina Europei. Știm că acest lucru este fals. Există și tendința de a spune că dacă lucrurile nu merg bine, este vina Comisiei, a Băncii Centrale Europene sau a monedei euro. Acesta este fenomenul clasic al găsirii unui țap ispășitor. Moneda euro, ca monedă, este o monedă care este foarte stabilă la nivel extern. Nu am menționat încă faptul că eh, acest lucru este și mai remarcabil, cu atât faptul, cu a dat fiind faptul că a, eh, moneda euro a fost mai stabilă decât toate monedele naționale în ce, ultimii 50 de ani. Este o monedă într-adevăr solidă din punct de vedere istoric să nu cădem pradă fenomenului găsirii unui țap ispășitor. Cred că cu toții trebuie să uh, avem un efort mai mare din punct de vedere al comunicării. Însă acest efort trebuie să îl împărtășească și toate băncile centrale din statele care aparțin de zona euro. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că dat fiind momentul prin care trecem, era nevoie de un răspuns mult mai amănunțit decât de obicei. Acum, pentru încheierea discuției, are cuvântul domnul Balț, raportorul. Vă mulțumesc și am ascultat cu mare atenție prezentarea făcută de domnul Ren, de domnul Trișet și, Trichet și intervențiile colegilor. Vă mulțumesc pentru faptul că am avut această dezbatere atât de amănunțită, deși s-a văzut și nervozitatea colegilor din Irlanda, care e de înțeles. Acum, în ceea ce privește independența BCE, cred că e foarte important să ne dăm seama că sub egida cancelarului Helmut Kohl s-a uh, încercat să se impună independența Băncii Centrale Europene. Această bancă este gardianul monedei euro și în această perioadă de criză banca și-a îndeplinit rolul tocmai datorită independenței sale și de aceea, domnule Trișe, vă rog să mențineți același nivel de independență și în următoarele luni. E important ca dumneavoastră să ascultați opiniile celorlalți, însă va trebui să acționați în mod independent în calitate de președinte al Băncii Centrale Europene. O a doua întrebare, o a doua chestiune. Da, trebuie să le explicăm mai multe cetățenilor. Da, e foarte important să facem acest lucru, însă de asemenea să nu uităm că nu ar trebui să folosim noi uh, limbajul nostru uh, din Bruxelles atunci când prezentăm aceste elemente. Trebuie să avem un limbaj pe care să-l poată înțelege și cetățenii de rând. Și o ultimă chestiune. Domnul Trișe a menționat regulamentul Basel 3. Da, sunt de acord că trebuie să aplicăm cât mai repede acest regulament, însă nu o putem face decât dacă la G20 vom acționa cu toții împreună. Deci nu avem cum să acționăm doar noi, Uniunea Europeană. Nu putem fi singuri, uh, um, singurul vârf de lance aici. Da, într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să aplice Basel 3, însă cu partenerii săi internaționali. Dacă nu, va trebui să ne gândim la o alternativă. Vă mulțumesc. Se încheie aici uh, dezbaterea comună. Votul va avea loc mâine.